Eh bien, chers collègues, nous allons maintenant. Stimați colegi, vom uh, reveni asupra proiectului de proiectul la proiectul de buget al Parlamentului European pentru 2020. Dau cuvântul raportorului domnul Manca. vreau să vă informez va fi necesar să ajungem la un acord în ceea ce privește cifrele și anume ce economii dorim să avem. Avem un rezultat la um, reuniunea raportorilor din umbră săptămâna trecută și to- însă totul depinde de cum va vedea comisia noastră cele 15 posturi care acum sunt în diversele birouri de legătură în statele membre. 51 de uh, birouri se corectează vorbitorul. Uh, acestea trebuie să uh, le negociem pentru a ajunge la un fel de acord. Aceste lucruri însă trebuie să fie în continuare negociate. Însă, uh, în legătură cu această uh, reuniune pe care am avut-o, am ajuns la rezultatul ca că noi propunem a, niște economii de 81 18 milioane de euro în legătură cu agenții contractuali din birourile de legătură. Aceste 18 milioane de euro ne vor permite o economie de 2,8% și nu de 3%. În ceea ce privește amendamentele, câteva dintre ele au de a face cu uh, respingerea uh, creșterii procentuale a bugetului. Însă, aș dori să vă liniștesc pentru că dorim să ajungem la un acord în legătură cu o creștere mai modestă. O altă temă pe care au fost prezentate multe amendamente ține de programul Europe Experience. Aceste expoziții, un, câteva grupuri sunt de acord să se continue, altele nu. Unii spun că ar trebui să fie finanțate de către statele membre. Noi am uh, prezentat uh, un raport, un amendament de compromis uh, în 16, pe care o vom prezenta în 16 aprilie în cadrul strategiei Parlamentului European aici s-ar crea un spațiu pentru uh, această experiență europeană, Europe Experience. În momentul în care se încheiază un, încheie un contract într-un, într-o legătură, într-un stat membru, să se poată realiza în aceste imobile această expoziție. Și solicităm secretarului general să informeze Comisia Bugete în legătură cu plus valoarea acestor experiențe. S-a deschis acest local, Europe Experience, la Helsinki, uh, unde au fost 51.000 de vizitatori, o cifră interesantă care ne arată că eforturile făcute de Parlament ca cetățenii să aibă informații mai multe despre funcționarea Parlamentului European și a Uniunii Europene dau roade și poate se vor vedea în uh, alegerile următoare. După aceea, echipele mobile de, pentru această experiență Europa, Europe Experience, Aici nu am reușit să ajungem la unanimitate. Anumite state membre mici pot să aibă o expoziție itinerantă care să aibă loc într-o școală sau uh, într-un autobuz pentru ca școlile să poată să viziteze această expoziție. Pentru a putea aduce aceste informații, aceste, aceste informații în legătură cu Uniunea Europeană în statele membre și către cetățeni. Eu susțin această idee. O altă chestiune, domnule președinte, eu am uh, promis ca informațiile pe tema reprezentanțelor diplomatice care se vor aproba de către președinție În 14 ianuarie a avut loc un schimb de opinii și nu s-au uh, susținut delegațiile externe, s-a cerut un raport din partea secretarului general. Cu toate acestea, în februarie, raportul a fost adoptat în legătură cu delegațiile externe, cu orientarea spre delegațiile regionale uh, ASEAN, către Uniunea Africană și delegația către ONU la New York. Eu cred că un membru a fost împotrivă al conferinței președinților, însă restul au fost pentru. În ceea ce privește personalul, nu se vor crea noi posturi de muncă. Uh, se va baza pe Uh, delegațiile deja existente ale Uniunii Europene. Însă, trebuie să atragem atenția că se pune accentul pe regiuni care unesc mai multe state, de exemplu, delegația ASEAN, Uniunea Africană și uh, ONU la New York. Mai mult în, mult în ceea ce privește acest în uh, ceea ce privește SAE s-a ținut cont de experții din comisie și din, din statele membre, însă trebuie să îi luăm în considerare și pe angajații Parlamentului pentru a uh, promova diplomația Parlamentului. Nu se solicită noi posturi, ci este vorba de persoane care deja îndeplinesc anumite funcții care se vor muta la uh, delegațiile respective. Un alt fapt ține de faptul că e bine că, Luxemburg, că la Luxemburg vom avea o nouă clădire și au existat câteva amendamente legate de această temă. În 2020 ar trebui să avem economii datorită noii clădiri din Luxemburg. În primul rând, trebuie să se deschidă clădirea respectivă și după aceea să aibă loc mutarea ceea ce va, va deveni notabil în 2021. Am ajuns la un acord ca secretarul general să ne prezinte toate detaliile care țin de aceste schimbări pentru uh, angajați, însă în economiile înregistrate nu vor apărea decât uh, mai târziu. O altă chestiune ține de clădirea PHS, s-a decizia dacă va fi demolat, demolată sau reconstruită această clădire. Însă acest, toate reuniunile din clădirea respectivă vor trebui să se mute în altă parte. depus un amendament de consens în care solicităm ca comisia noastră cu uh, toate datele necesare să uh, fie informată pentru a avea informații precise înainte de toamna acestui an. O altă chestiune problematică la reuniunea cu raportorii din umbră, doi colegi au solicitat să se elimine declarațiile de vot din plen avem de asemenea o am solicitat o analiză de cost uh, pe care o reprezintă această declarație în legătură cu votul, cât costă interpretarea acestora în plen. Am uh, solicitat mai multe informații înainte de a fi de acord cu eliminarea acestor declarații în legătură cu votul. Deputații au și alte alternative, nu? Au, po- au posibilitatea să facă și să declarații și în alt fel, uh, nu neapărat în mod oral. Însă, deci, totul va depinde de decizia care va fi adoptată. O altă decizie ține de fondul de pensii. Pentru că au avut loc mai multe dezbateri la comisia noastră parlamentară și au fost uh, depuse câteva amendamente de compromis uh, în care reamintim că există un statut al uh, deputaților și s-au depus amendamente din partea ALDE și PPE. Noi vrem să ajungem la un compromis în care să amintim statutul deputaților din articolul 27 unde se menționează acest fond voluntar de pensii care se bazează pe executarea statutului deputaților. și uh, adaptarea la regulile deja existente Solicităm așadar secretarului general să vină cu un plan clar în legătură cu fondul de pensie al Parlamentului. De asemenea, solicităm Curții de Conturi Europene să examineze modul de asigurare a finanțare a acestui fond voluntar de pensii. Sper că acest lucru va fi susținut după aceea, lupta împotriva hărțuirii sexuale, pe aceste cifre, am uh, alocat anumite cifre pe, anum, pe anumite fonduri pentru uh, un post de mediator, psiholog care să ajute pe angajați unde să uh, ținem cont exact de uh, profesionalizarea acestui serviciu. În plus, solicităm administrației ca secretarul general să uh, intensifice cooperarea interinstituțională pentru că și acolo se pot înregistra economii și aceste economii să rămână în bugetul Parlamentului European pentru a fi o motivație pentru administrație și solicităm secretarului general să creeze o atmosferă în Parlament uh, pentru ca atunci când cineva reușește să facă o economie în domeniul său, aceste economii să ca o parte din aceste economii să fie utilizate pentru anumite proiecte pregătite de persoana respectivă pentru a motiva oamenii pentru ca cineva care uh, obține economii și realizează economii să poată să profite într-o anumită măsură de aceste economii, să uh, adoptăm un asemenea model uh, pentru viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept întrebările și observațiile dumneavoastră. Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Acum uh, voi da cuvântul raportorilor din umbră, domnul Rubic. Poate își transmite mesajul prin domnul Fernandez. Nu? Atunci are cuvântul domnul Colmel. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc din inimă raportorului nostru pentru raportul cuprinzător, pentru activitatea depusă pe acest uh, raport. Cred că multe domenii au fost prezentate într-un mod uh, corect și dacă este să fim uh, sinceri, trebuie să recunoaștem că în anumite domenii bugetul uh, Parlamentului European este marcat de caracteristici obligatorii pe care nu le putem schimba dacă ne dorim ca această instituție să continue să funcționeze. Există și câteva provocări care au fost, uh, care sunt, au fost și sunt importante și aș dori să vă atrag atenția asupra securității uh, cibernetice. În contextul uh, echipamentului de care dispun eurodeputații, dar și uh, funcționarii Parlamentului. Avem nevoie de echipament modern și de echipament sigur. Este ceva uh, obligatoriu. Haideți să ne închipuim ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc un uh, scandal în acest domeniu. down daunele ar fi majore și cred că în acest domeniu nu ne putem permite să facem economii însă privesc cu ochi uh, critici crearea unor alt, altor birouri de informare, birouri de legătură de prezentare a Parlamentului European în exterior. Dragi colegi, la ultimele voturi uh, căzusem cu toții de acord că pledăm pentru un singur sediu al Parlamentului European și mie mi se pare total ilogic atunci, în, în aceste condiții, să, cre- să cerem deschiderea multor mai multor birouri de, de informare, de prezentare a Parlamentului European pentru a prezenta Uniunea Europeană. Este o sarcină care revine partidelor. Noi suntem aleși uh, în țările noastre proprii și avem această responsabilitate de a prezenta activitatea Parlamentului European. Și chiar dacă sumele angajate în acest domeniu nu sunt uh, extrem de mari, totuși nu mi se pare că putem justifica în fața electoratului european deschiderea acestei cutii a Pandorei pentru a institui birouri de informare de reprezentare a Parlamentului European peste tot în Uniunea Europeană. Cred că este un semnal uh, greșit pe care l-am transmit acum în camp- înaintea campaniei uh, electorală și v-aș ruga să nu transmitem acest mesaj. Mulțumesc, domnule Colmel. Uh, are cuvântul domnul Gerard Dupre. Uh, oui, monsieur président. Uh, je ne... Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră, nu sunt decât coordonator, dar mi s-a spus că contactele între echipa raportoare noastră din umbră și a domnului Manca s-au desfășurat foarte bine, un climat uh, extraordinar și uh, din ce am înțeles eu și ce a reamintit și domnul Manca, suntem de acord cu compromisul privind hărțuirea, compromisul numărul 8, dacă nu mă înșel, efortul care s-a făcut uh, în ceea ce privește elaborarea și pertinența politică pentru uh, fondul de pensii este o abordare foarte echilibrată. Suntem deschiși um, la o discuție privind modificarea sistemului de justificare de vot. Deci, în ceea ce privește majoritatea punctelor, avem uh, o poziție asemănătoare celei a domnului raportor. Vreau să vă spun un lucru eu personal. Mai am niște semne de întrebare. Sunt de acord cu ce a spus domnul Calmel în ceea ce privește um, înmulțirea acestor centre Europa Experience, chiar dacă textul a fost modificat față de versiune uh, a versiunea anterioară, dar uh, înțeleg foarte bine ce spune și este foarte pertinent ce spune. Aici este o problemă mai degrabă instituțională. Dacă nu mă înșel, există o decizie a biroului și se spune chiar că avem această decizie din uh, data de 16 aprilie 2018 și unde se spune că vor exista aceste se vor uh, deschide aceste centre Europe Experience uh, treptat în toate statele membre. Care este funcția comisiei noastre? Care este rolul, adică biroul uh, decide totul și deci și consecințele bugetare ale deciziilor sale sau Comisia pentru Bugete are oarecare răspundere în acest domeniu. Eu am unele reticențe, sincer să fiu, în ceea ce privește această înmulțire a centrelor și sigur am ascultat explicațiile domnului Manca în ceea ce privește Jakarta și, mă rog, faptul că nu vor exista sedii noi și nici personal suplimentar, dar ce, ce, fac oameni, ce să facă oamenii acolo? O să trimitem uh, uh delegați din partea Parlamentului European în toate țările din lume. Eu nu înțeleg care este strategia. Ce, ce strategie e asta? Nimeni nu a reușit să-mi explice asta până acum uh, într-un mod uh, satisfăcător. Dar ați înțeles ce înseamnă politica externă a Uniunii Europene. Domnule președinte, vă rog să nu fiți uh, crud. Uh, da, dar nu avem competențe, nu e ceva incredibil. Nu avem competențe și ne comportăm uh, și, mă rog, și riscăm să arătăm lumii întregi că suntem neputincioși. Aici să vorbim despre bugetul Parlamentului. Uh, și despre asta vă vorbesc aici, despre bugetul Parlamentului. Nu înțeleg uh, care este strategia și aș vrea să mi se explice, fiindcă dacă același lucru face și Comisia și Consiliul, după peste cele 28 de ambasade pe care le avem acum, plus ambasada uh, și plus serviciul de acțiune externă, vom mai crea și aceste centre, mă rog, nu înțeleg care este strategia, nu înțeleg, pur și simplu. Și nu mi se pare prea înțeleptă, prea înțeleptă această acțiune. Dar aceasta este decizia biroului și vreau să știu ce putem să facem noi, Comisia pentru Bugete, dacă s-au deja o decizie la birou. Ce se întâmplă dacă nu dăm noi banii? E o problemă de principiu aici. Iată ce vreau să vă spun eu, domnule președinte. Apoi, în rest, um, am insistat asupra reducerea spațială a creditelor nu n-am înțeles de la domnul Macan despre ce sume vorbeam, poate n-am fost eu atent, dar eu, eu cred că această majorare a bugetului nu poate să depășească 2,5%. Uh, Sub nicio formă. Domnule Manca, uh, foarte greu o să mai băgăm aici și plapuma în valiză. Bien. Je ne vois pas d'autres euh, rapporteurs fictifs. Et donc la parole est... Văd că nu avem niciun raportor din umbră. Dacă doriți să luați cuvântul acum, uh, uh, aveți ocazia și cu doamna Gardia Zaval. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convinsă că domnul Manca are arhi suficiente competențe pentru a pune la punct uh, cifrele, ceea ce nu este ușor, dar nu e prima dată când se ocupă de bugetul Parlamentului European și uh, a fost și primar, uh, deci știe prea bine cum să facă un buget. Eu am cerut cuvântul, fiindcă vin acum după domnul Depre și vreau să vă spun că această dezbatere am avut-o de-a lungul mandatului. De multe ori avem decizii luate de birou care, mă rog, ne plac sau nu ne plac, dar pe care pur și simplu nu putem decât să, cărora nu putem decât să le alocăm bugetul necesar, fiindcă nu avem marjă de manevră. Și iată, încă o dată, există o problemă de legitimitate sau de competențe, cel puțin în ceea ce privește deciziile biroului și în ceea ce privește competențele comisiei noastre. Eu am solicitat cuvântul fiindcă vreau să um, fac uh, câteva observații și vreau să adresez o întrebare în ceea ce privește cele 51 de posturi legate de comunicare. Dacă vorbim despre comunicare, comunicarea internă a Parlamentului European uh, nu a funcționat deloc, fiindcă în momentul în care ni s-a spus uh, că e vorba de, ni s-a vorbit despre aceste 51 de posturi, atunci când s-a luat decizia, ne-a spus că e vorba despre o consolidare, majorarea numărului de posturi specială pentru perioada electorală, dar după mai multe controle, se pare că ideea principală nu era asta și eu nu înțeleg de ce de ce nu s-a spus de la început care era ideea principală, fiindcă așa ar fi fost mai normal. Deci, asta în ceea ce este comunicarea. Parlamentul face eforturi mari pentru a ajunge mai direct la cetățeni la alegători, lucru extrem de important, dar trebuia să, trebuia să ni se spună la început care era ideea să, pentru a uh, facem acest uh, efort rapid înainte de alegeri, dar uh, cu dorința de a menține apoi aceste posturi. Deci a, a fost o problemă de comunicare internă. Am înțeles exact care era obiectivul de la început. Apoi, nu o să intru acum în uh, conținutul, uh, să vă refer la aceste la activitatea acestor agenți contractuale, 51 de agenți contractuale, principalea uh, prezența uh, a reprezentat-o seminarele, evenimentele și mai departe și acestea au fost posibile pentru că au existat aceste 51 de uh, posturi în plus. Dar de ce s-au făcut, nu ce, ce s-a întâmplat apoi. Apoi, aici e vorba de un transfer care se va manifesta apoi la vot și care va fi vizibil și în bugetul 2020. Și sper că cineva din, de la par, din Parlament poate să-mi răspundă. Apoi, în ceea ce privește transferul 2019, ni se uh, cer 3 milioane 200 de mii de euro pentru, uh, pentru jumătate de an. Pentru mine asta nu are sens. Nu, nu înțeleg, poate eu am ratat ceva. Aceasta 3 milioane 200 de mii de euro pentru o perioadă de 6 luni. Dar mai mult pentru 2020, fiindcă 2020 se presupune că e propunerea este să menținem acești 51 de agenți contractuali, iar uh, pentru a compensa acest, uh, această majorare la nivelul birourilor locale, se va uh, reduce cu 51 de posturi administrația. Și se presupune că agenții temporali sau contractuali sunt mai ieftini decât funcționarii. Deci, nu înțeleg de ce, dacă se va exista, va exista această, două, două, această echilibrare în 2020, de ce ne ies 4 milioane de euro în plus? Îmi scapă mie ceva, sau înțeles poate greșit informația, oricum mi s-ar, mi s-ar, m-aș bucura să mi se explice acest lucru, fiindcă toate informațiile acestea sunt ă, relevante pentru transfer și pentru negocierile bugetului pe 2020. Mulțumesc! Mai uh, dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci, rog reprezentantul comisiei să ne răspundă. Doamna Rup de la DGCOM. Dar uh, unde este? Aici sunteți. Vede parol, madame. I would like to excuse... Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuză în numele directorului nostru general, care participă la o misiune, la o vizită în Copenhaga astăzi. Biroul a luat o decizie privind uh, extinderea birourilor în noiembrie 2017. Deci aceste birouri au uh, primit un mandat extins în urma contactelor pe care le-am avut cu părțile interesate, adică de a avea un, de a extinde contactele cu părțile interesate, cu cetățenii, cu mass media. Și în vederea alegerilor care urmează, am cerut un transfer în februarie 2018, tocmai pentru a putea recruta agenții contractuali care să acopere necesitățile extinderii mandatului. Am recrutat uh, acești 51 de agenți contractuali am efectuat pentru prima dată o evaluare a activităților și am văzut într-adevăr că producția Digicom a crescut într-un mod uh, considerabil, deci putem chiar afirma că prezența a crescut pe toate uh, platformele cu 31% în anul 2018 în comparație față de anul 2017. Deci este un motiv foarte bun de a păstra uh, rețeaua deja existentă. Nu știu dacă, cred că v-ați, uh, cred că ați uh, întâlnit angajații din Madrid care asigură o prezență mai largă în biroul de acolo și ne dorim ca acești ofițeri de presă angajați să rămână pentru că activitatea lor uh, se reflectă în rezultate concrete și transferul pe care îl solicităm ar permite să păstrăm acești angajați până la sfârșitul anului. Uh, contractele lor expiră acum la sfârșitul anului uh, lunii iulie și pentru că ne-am dorit ca ei să își desfășoare activitatea până când ciclul electoral se încheie, deci până la sfârșitul lunii iulie și acum ne-am do- am, am avea nevoie de fondurile necesare uh, și pentru Uh, pe, pentru anul 2020. Nu există o echivalență directă monetară față de funcționarii permanenți. Cred că în acest sens se, întreba, uh, se, se îndrepta întrebarea dumneavoastră. Dar există un număr echivalent de posturi la nivelul AST care pot fi uh, transformate, pentru că am observat uh, că activitățile se schimbă și avem nevoie de un număr cât mai mare de asemenea ofițeri de presă care să-și continue activitatea și am putea să facem economisiri la personalul AST din birouri și tocmai de aceea am convenit o, o asemenea mutare a angajaților din birouri. Deci ne-am dorit să păstrăm în continuare agenții contractuali uh, experți pe care i-am recrutat și pe de altă pe de altă parte am fi dispuși să mutăm angajații de la nivelul AST, pentru că considerăm că are loc această transformare a activității de birou în general. Mulțumesc! Monsieur je crois, voulez... Mulțumesc, domnule Depre. Doriți să luați cuvântul, nu-i așa? Da, sigur, domnule președinte. Am o întrebare nu știu dacă am înțeles. Și uh, vreau să o, rog pe doamna directoare să mă corecteze dacă greșesc. Deci, eficiența acestor 51 de persoane a fost dovedit faptul că producția a crescut cu 27%, 21%, despre ce e vorba de emisiuni? Ce înseamnă această producție? Emisiuni TV, articole în ziar și cum poate fi dovedit că aceste 51 de persoane au avut o legătură cu asta, fiindcă fiindcă în 2018 am intrat într-un moment cu mai, de mai mare importanță, Brexitul și deci sigur vor fi mai multe articole uh, despre Uniunea Europeană. Dacă se întâmplă uh, ceva, uh, în Italia, de pildă, vom, ne vom preocupa mai mult de ce se întâmplă cu guvernul și au fost probleme în Polonia și așa mai departe. Dar vreau să vă întreb cum se măsoară acest product. E vorba de articole pozitive la adresa Uniunii Europene sau doar a, sau mulțit articole despre Uniunea Europeană și emisiunile legate de Uniunea Europeană? Și mai am o întrebare. Spune domnul președinte, nu e ușor e ușor instituției să comunice. Avem și aceste case ale Europei care au rolul de a, de a le spune cetățenilor europeni care sunt realizările Europei și de curând la mine în circunscripția electorală, circunscripția electorală am fost la, s-a organizat o reuniune la Casa Europei își sărbătoreau 21 de ani de existență și nu avea dreptul să organizeze un eveniment și nu avea dreptul să facă publică prezența unui deputat european, fiindcă acest lucru ar fi uh, afectat independența politică a acestei instituții. Mă rog, pe mine nu mă deranjează să se mărească numărul de posturi de funcționari pentru comunicare, dar apoi, după aceea, există un fel de dezechilibru între comunicarea politică, la care, care vorbea colegul nostru, și uh, comunicarea instituțională. Care este... Care sunt regulile aici? Ce instrucțiuni se dau acestor beneficiari de fonduri, cum ar fi casele Europei, pentru a organiza uh, reuniuni publice? Mulțumesc. O să încerc să vă răspund prima întrebare în primul rând. Aș putea să transmit domnului pre evaluarea efectuată în anul 2018 a outputului a seminariilor, uh, conferințelor de presă organizate și în ceea ce privește outreach, am examinat uh, acoperirea mass media în, pe toate platformele. Este vorba de articole, de prezență în, uh, la televizor, mijloace de comunicare socială și nu facem o evaluare calitativă, pozitivă sau negativă, ci la prezența în uh, mediul online sau în mass media. În ceea ce privește Maison de l'Europe, trebuie să recunosc că nu cunosc această chestiune. Am înțeles că aceste case ale Europei primesc subvenții din partea noastră, de, cred că din partea, nu din partea Digicom, ci din partea Comisiei uh, Europene. Deci uh, nu cred că sunt în măsură să vă răspund uh, la această întrebare. La parole est maintenant à monsieur Baras. Mulțumesc. Atunci domnul Baras de la DG Fins are cuvântul. Si, monsieur le président, vous avez une question. Domnule președinte, aveți vreo întrebare privind uh, ce s-a spus? Vreți să mai aduceți uh, niște lămuriri pentru, pentru noi, pentru comisia noastră? Eh bien, nous allons en rester là, en saluant le travail. Atunci ne oprim aici. Eh, ați făcut eh, o treabă bună, n-a fost deloc ușor, domnule Manca. Eh, poate vreți să răspundeți dumneavoastră, domnule Manca, întrebărilor adresate de către colegii noștri. Ďakujem, pán predseda. Budem krátko reagovať na niektoré... Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o reacție foarte concisă. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența cu ocazia reuniunii cu raportorilor din umbră. Prezența dumneavoastră a fost întotdeauna utilă și reuniunile noastre au o altă valoare când participați și dumneavoastră. O să încep de la ultimele chestiuni amintite. Am discutat uh, cele 51 de posturi de agenți contractuali pentru comunicare, politica de comunicare. Acestea nu vor fi afectate de măsurile de reducere a bugetului. Există o chestiune care nu a fost menționată. Anumite birouri din statele membre respective aparțin Parlamentului European, în alte state, birourile respective aparțin statelor membre. Acolo unde aceste clădiri aparțin Parlamentului, respectăm un anumit uh, model și respectăm, ne orientăm în funcție de numărul de populație, mărimea populației uh, stat, statului respectiv. Însă, nu întotdeauna este posibil ca noi să fim proprietari, proprietari acelor clădiri. Și dacă ne dorim uh, să îi susținem în continuare pe cei 51 uh, de agenți contractuali, cred că pe viitor va trebui să examinăm și această problemă a proprietății clădirilor. Domnul Depres a referit la mai multe aspecte, în primul rând uh, Experience Europe și uh, reprezentanțele um, diplomatice. În legătură cu acestea, aș dori să fac următoarele precizări. Cred că nu ne-ar costa absolut nimic, pentru că este vorba deja de funcționari angajați ai Parlamentului European și ne-am uh, mutat în uh, spații care se află deja în uh, proprietatea Parlamentului European. Este o idee sprijinită deja de birou și este vorba de detașarea, de trimiterea unui număr limitat de angajați care ar urma apoi să desfășoare o activitate de sprijin parlamentar menită să um, lege um, activitățile tuturor uh, instituțiilor europene. Cred că și în acest domeniu putem să ne cheltuim mai bine resursele, astfel încât să profităm și la maxim de experiența profesională a angajaților uh, Parlamentului European. Este vorba de o cooperare care nu presupune costuri suplimentare, nu trebuie să creăm noi posturi și nici nu este nevoie de închirierea unor uh, spații ulterioare. În ceea ce privește plățile, sunt de acord uh, cu domnul Depre, bugetul nu trebuie să crească cu mai mult de 2,8%. Noi estimăm că ne aflăm undeva în jurul procentului de, unui procent de 2,68%, deci cred că vom reuși să respectăm acest plafon. Bun, sună foarte promițător. Au început uh, acest mandat uh, cu un semn de întrebare în ceea ce privește uh, rol și mandatul Comisiei de Bugete și până la sfârșitul mandatului, iată, totuși nu am reușit să găsim un răspuns. Poate ar trebui într-o zi, uh, dat fiind autoritatea biroului Parlamentului European, uh, să există o comisie de bugete în, in, în cadrul biroului. Și comisia noastră ca atare să renunțe la această sarcină, fiindcă suntem consultați uh, după ce a deliberat uh, biroul, după ce a deliberat biroul și unii dintre noi uh, sunt prinși între Ciocan și Nicovală, Ciocanul biroului și Nicovala grupului. Și acest conflict uh, nu poate fi rezolvat decât în detrimentul nostru. Și iată, acesta va fi testamentul pe care vom lăsa cu limbă de moarte urmașilor noștri. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor și raportorilor din umbră și vă mulțumim pentru că acest pachet financiar acum este să adus într-o limită explicabilă, fiindcă putem să Înțelegem acum că în ceea ce privește comunicarea statele membre trebuie să obținem niște răspunsuri clare. Acum, dragi colegi, trecem la raportul uh, lui José Manuel Fernandez și uh, cu raportorului său Roberto Gualtieri privind Invest EU. Merci, Monsieur le Président. Euh, on a déjà Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja două dialoguri tripartite privind uh, Invest EU. Am uh, așteptat uh, îndelung Consiliul să ajungă la un acord, să aibă un mandat și acolo au fost niște, și acolo mai au loc încă niște discuții privind localizarea secretariatului și vom avea un dialog tripartit important chiar în această seară S-a prevăzut și un ultim dialog tripartit miercuri. Parlamentul are în continuare ca obiectiv uh, finalizarea procesului în acest mandat. Uh, același obiectiv a fost și pentru cadrul financiar multianual. În ceea ce ne privește, suntem gata, suntem pregătiți, suntem deschiși, dar bineînțeles că nu putem ajunge la un acord dacă poziția Parlamentului și mandatul nostru nu sunt respectate. Cred că de partea Consiliului există o voință, bună voință de a înregistra progres și de a finaliza acest dosar. Chestiunile cu privire la guvernanță sunt cele mai dificile, aș putea să spun, uh, chestiunea garanției nu va fi discutată, fiindcă obiectivul nostru, în loc de 38 de miliarde de euro, acum propunem 40,8, fiindcă vrem să menținem aceeași garanție pentru cele 14 instrumente financiare care acum au fost uh, aduse la oaltă în acest uh, instrument financiar unic, iar aici depinde de, depinde lucrurile de negocierile CFM-ului. Dar chestiunea parteneriatului, acordului de parteneriat cu BEI nu, a, nu s-a ajuns încă la un acord aici, mai avem niște elemente deschise. Poziția noastră este de a evita conflictele de interese. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a evita conflictele de interese. O să vedem cum progresează lucrurile acest al treilea dialog tripartit, dar sper să ajungem la un acord, așa cum uh, am anticipat, dar nu vor fi definitivate lucrurile până să ajungem la un uh, acord uh, complet, cu excepția acestei garanții despre care v-am spus. Am ajuns și cum am hotărât, bineînțeles, deja, mulțumesc. Dar asta nu e decât un acord provizoriu, bineînțeles, fiindcă uh, Atâta timp cât nu am ajuns la un acord privind programele, deci dacă n-am ajuns la un acord privind toate programele, toate elementele, nu avem niciun acord, de fapt. Da, bineînțeles. Dar dacă putem să înregistrăm uh, un care progres, ajungem la un acord, uh, apoi ce mai lipsește, mă rog, uh, încercăm să ajungem la o înțelegere și acolo. Da, am înțeles. Acum uh, are cuvântul raportorul din umbră? Raportorul din umbră, pardon. Nu. Nils Torvalds n'est pas ici. La raportor nu este aici, domnul Sole, nici el. Doamna Deriada, nici pe ea n-am văzut-o. Mai dorește și altcineva să se exprime? Nimeni? Bun. Atunci totul este în ordine și mult succes în trilogul din această seară. Mulțumesc! Eu nu pot să vă prezint raportul meu în legătură cu proiectul de regulament, uh, măsuri care ar putea fi luate în legătură cu ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Vom redisc- relua acest uh, raport la următoarea noastră reuniune. Deocamdată nu am nimic de, să vă spun în legătură cu acest subiect. Poate comisia poate are niște indicii, nu? Nu, așa cum mă așteptam. Dar poate că va trebui să prevedem în buget prezența deputaților britanici după 1 iulie Uh, în ritmul în care merg lucrurile. Acestea fiind spuse, uh, Uniunea Europeană se pare că este foarte rezistentă. Bun, am ajuns la voturi. Vă invit uh, să puneți cartelele în aparatele electronice de vot pentru că vom testa sistemul de vot. Facem un test, un vot de test. Scrutinul este deschis. Se face un vot de probă, așadar. Și eu votera à main levée. Da, domnul Manca va vota cu prin ridicarea mâinii. Bun, considerăm că votul s-a închis. Dau cuvântul lui Daniele Viotti, raportor general, care ne va prezenta patru proiecte de transfer care afectează secțiunea 3 a bugetului 2019. Are cuvântul cum a anticipat lei? Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, există patru cereri din partea Comisiei. În legătură cu două uh, dintre aceste cereri, uh, aș avea nevoie de lămuriri suplimentare din partea Comisiei Europene și v-aș propune de altfel să vă prezint uh, fiecare cerere în parte. Prima cerere se referă la acordul privind uh, um, acordul de, parte, de parteneriat privind uh, pescuitul durabil și protocolul respectiv al acordului între Uniunea Europeană și regatul uh, Maroco. Este vorba de transferul de 37 de milioane în uh, angajamente, în credite de angajament și de plată din uh, lina, linia de rezervă. Aici nu cred că există nu există nicio problemă cererea cu numărul 5 pe anul 2019 își dorește transferul a 5 milioane de euro credite de angajament de la acordul de um, parteneriat la instrumentul de cooperare pentru dezvoltare în contextul acordului între Africa de Sud și Uniunea Europeană și măsurilor de sprijin pentru comercializarea și distribuirea pe piață a vinurilor din Africa de Sud. Că aici aș avea câteva întrebări pentru Comisia Europeană. Împreună cu colegii de la DV am examinat această cerere și nu putem exclude faptul că sprijinul conferit uh, sectorului viticol din Africa de Sud ar fi acoperit de acest program. Nu cred că programul multilateral acoperă și acest sector. Este vorba de, de condițiile de muncă, de dezvoltarea socioeconomică și așa mai departe. Și aș dori să întreb Comisia Europeană care este um, justificarea pentru un transfer atât de mare de 5 milioane de euro care să ajungă la o țară relativ uh, bogată. Și o să uh, revin, domnule președinte, la cealaltă cerere, după ce voi fi primit un răspuns. Are cuvântul Comisia la, pentru a răspunde la întrebarea domnului Vioti. Domnul acord este vorba de o parte a acordului de cooperare și de dezvoltare a relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Africa de Sud, deci această întrebare mă surprinde puțin. Nu vă pot uh, da acum pe loc informații suplimentare. Dacă raportorul își dorește informații suplimentare, va trebui să aștepte un răspuns înscris din partea mea în uh, zilele următoare. Și în acest caz, poate votul uh, ar trebui amânat. Si, de Sunteți de acord, domnule Vioti? Da, sunt de acord. Foarte bine. Vom amâna votul. Numărul 7 acum. Se referă la transferul la 1,4 milioane de euro în um, credite de angajament și de plăți pentru a acoperi cheltuielile suplimentare. Deci cheltuielile suplimentare referitoare la 200 de stagiari suplimentari pentru perioada octombrie 2019 feb- februarie 2020 în contextul programului Comisiei Blue, Bo- Blue Book. Și mă întreb de ce această măsură nu a fost uh, propusă de Comisia Europeană în primul proiect de modificare a bugetului. Aceasta este întrebarea pe care o adresez Comisiei. Și dacă primim primul răspuns din partea Comisiei, am putea să punem votului uh, acest punct astăzi. Vă mulțumesc, domnule Vioti, pentru această întrebare. În acest caz, este vorba de mm, calendar. Acordul între comisarii Navracis și uh, Oettinger de a mări în mod treptat numărul de, stag- de stagiari a venit uh, relativ târziu pe parcursul anului, tocmai de aceea această propunere nu se regăsește în propunerea inițială și, desigur, următoarea tranșă de uh, de creșteri pentru 2020 se va regăsi în proiectul um, de buget pentru anul 2020. Mulțumesc. Deci, domnul Oettinger a întârziat cu răspunsul, dacă am înțeles eu bine. Vă convinge această explicație, domnule președinte? Da, mă convinge întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Va bine. Pas problème. On se remet à les votes. Sur le 7, il n'y a pas de problème. Da, deci la 7 nu avem nicio problemă. La punctul 8, aș avea câteva întrebări pentru Comisia Europeană. Sunt puțin mai lungi. În primul rând o să vă prezint cererea. Este vorba de 370 de milioane de euro credită de angajament pentru a finanța acțiuni în, dom- în dom- domeniul azilului și migrației în Grecia, 239,5 milioane și uh, asistență de urgență în Italia, 66,5 milioane de euro și în Spania, în valoare de 34 de milioane de euro. În ceea ce privește uh, fondul pentru azil, migrație și integrare. Și apoi există 30 de milioane de euro în cadrul acțiunilor dedicate uh, Marocului și aș avea întrebări sau trei blocuri de întrebări pe care aș dori să le adresez comisia, dacă comisia este de acord. În primul rând, cum a realizat uh, Comisia Europeană defalcarea uh, fondurilor între Italia și Spania și cum sunt alocate în practică aceste fonduri, care, sunt, uh, pro, care este proporția programelor naționale de subvenții și cum a identificat Comisia necesitățile și defalcarea concretă a acestor fonduri. Domnul președinte, dau cuvântul domnului Kvinder, directoare de la Digium. Vă mulțumesc pentru că ne dați ocazia să vă explic uh, și vă mulțumesc pentru aceste întrebări pertinente legate de această cerere de transfer. De fapt, există o planificare financiară aprofundată pentru țările vizate, care, după cum uh, prea bine știți, sunt uh, state afectate de fluxuri migratorii pentru că se află în în prima linie a frontierelor europene prin natura lor geografică. Pentru Grecia avem un plan financiar pe care l-am discutat cu autoritățile elene în fiecare lună, la aceste reuniuni lunare, un uh, reprezentant uh, important de la DigiHome discută cu autoritățile elene acest plan care face parte din programele naționale ale Um, fondului pentru Azil, Migrație și uh, Integrare. Știți că aici este vorba de o um, gestionare partajată. Există o sumă într-o anvelopă națională care este pusă în aplicare de către autoritățile uh, din statele membre și în acest fond există și posibilitatea uh, suplimentării stat, finanțării prin așa numita finanțare Uh, urgentă, asistență de urgență, care în uh, textul juridic al acestui fond este bine de, uh, definită când există o criză, când există o situație urgentă, când o țară se confruntă cu, o, cu presiuni disproporționate și, după cum bine știți, Grecia se confruntă cu asemenea situație de urgență. Încercăm să răspundem necesităților din fiecare țară în parte prin intermediul programului național și doar dacă vedem că programul național care este împărțit în funcție de diferite obiective și a epuizat majoritatea fondurilor, abia atunci recurgem la finanțări suplimentare prin intermediul asistenței de urgență. Această asisten- asistență de urgență trebuie să fie uh, aprobată după un proces uh, de evaluare extins Trebuie să discutăm cu cei care depun cererea, fiind vorba de fie de autorități locale, guvernamentale sau de organizații uh, internaționale, pentru că multe dintre aceste fonduri sunt cheltuite prin intermediul uh, ICNUR, de exemplu, sau altor, uh, altor uh, organizații internaționale. Identificăm, în primul rând, uh, necesitățile de finanțare există o evaluare detaliată în programele naționale, în primul rând, apoi trebuie să vedem sau autoritățile vizate ne semnalizează care sunt necesitățile pe care le au și comisia este prezentă în mod fizic uh, la fața locului. În Grecia, de exemplu, vizităm în mod regulat Ciprul, uh, Spania, Bulgaria și alte state care se confruntă în mod direct cu fluxurile migratorii și pornind de la aceste informații um, creăm planuri um, cu caracter, um, indicativă, dar fiecare proiect trebuie să fie uh, examinat în funcție de necesitățile și meritele pe care le aduce. Un exemplu cheie în Grecia este um, cazarea pentru refugiați, care este greu de planificat pentru că numărul refugiaților este unul care tot flu, uh, flu, uh, fluctuează. Există tabere uh, cu adăposturi cu un caracter mai uh, permanent, dar care nu sunt suficiente și trebuie suplimentate, de exemplu, prin uh, corturi sau prin uh, găsirea unor sorții de cazare în hoteluri sau în alte, în alte asemenea posibilități. În ceea ce privește Italia, cred că știți că președintele Comisiei, domnul Juncker, a depus eforturi de speciale de sprijinire a Italiei pe parcursul crizei migratorii a fost, au fost promise alte 100 de milioane de euro în sprijinul Italiei. Am lucrat îndeaproape cu ministerele de resort din Italia pentru a avea pentru a alege proiecte de, bun, de bună calitate. Există un proiect privind minorii ne, nesoțiți, există proiecte uh, dedicate um, serviciilor de educație of, uh, oferite refugiaților, uh, proiecte dedicate combaterii Uh, exploatării uh, forței de muncă reprezentate de refugiați și unele dintre aceste proiecte sunt în derulare, altele sunt în etapa în care trebuie aprobată finanțarea. Vă mulțumesc, domnul Vioti. Mulțumesc. Am alte două întrebări pentru a fi sigur că ne înțelegem uh, foarte bine. Prima dintre ele. De ce primește Spania uh, mai, puțin, uh, mai puține fonduri decât uh, Italia, în condițiile în care flux, uh, fluxurile înspre Spania au crescut în comparație cu cele din Italia? Uh, Ministerul de Interne din Italia a spus că uh, sosirile în Italia au scăzut cu 95% în condițiile în care numărul sosirilor este în creștere în Spania. În al doilea rând, aș dori să vă întreb dacă Comisia ne poate prezenta uh, planurile de finanțare pentru fiecare țară în parte cu care colaborează. Planul de, planul, planul de finanțare mm, cu un caracter uh, integrat există pentru Grecia și desigur vă pot pune la dispoziție acest plan de finanțare. În cazul Italiei și în cazul Spaniei avem uh, um, informații pe care vi le putem uh, furniza. Și revin la necesitățile identificate în mod concret. În cazul Italiei există această promisiune din partea președintelui Comisiei Juncker de a sprijini uh, guvernul italian cu 100 de milioane pe lângă programul național și am lucrat deja de, de la un an la selectarea acestor proiecte pentru că ne-am dorit uh, să fie, să fie proiecte de, de, de calitate. Sunt proiecte care nu se desfășoară, nu, nu sunt implicate în serviciile de primire a refugiaților, ci mai ales pe serviciile de integrare a, a migranților care au a, primit deja statutul de beneficiar de protecție. Există și măsuri dedicate minorilor nesoțiți care sunt deja prezenți în Italia. Știm prea bine că în Italia există un număr mare de solicitanți de azil și de beneficiari acestor programe. În cazul uh, Spaniei am purtat un dialog intens cu ministerele de resurs și până acum acestea sunt nevoile pe care le-am identificat și în mod evident nu pot să vă spun de acum, de la începutul anului, dacă aceste fonduri vor fi suficiente, însă în acest moment este ceea ce ne-a semnalizat guvernul spaniol că ar fi nevoie în, pe lângă programul național, care nu fusese atât de um, la fel de bine accesat în anii anteriori uh, ca în Italia sau în Grecia, pentru că numărul sosirilor fusese unul redus. Dar uh, aici intervine și caracterul de urgență al acestor măsuri care intervin dacă este cazul răspundem unor necesități identificate la un anumit moment în timp. Și v-am, v-am cerut uh, aprobarea pentru acest transfer, să în, în total vă aduc aminte că uh, Consiliul are în rezervă 460 de, de milioane de euro în rezervă, deci încă nu am cerut uh, transferul întregii rezerve. Este posibil să revenim cu o cerere ulterioară dacă va fi nevoie. Mulțumesc. Merci, madame. Monsieur le rapporteur. Vă mulțumesc, domnule raportor general. Si, um, ehm, de 460 avrei una domanda da farle anche sul, sull'Italia. Aveam și o întrebare în legătură cu Italia, cifrele pe care le auzim astăzi și în legătură cu politicile guvernului italian care uh, nu respectă sistemul de protecție a refugiaților. Uh, municipiile, regiunile nu mai îndeplinesc uh, sarcinile finanțate de aceste credite. Nu știu dacă vreți să răspune, răspundeți deja, însă mi-aș dori să știu dacă există o Uh, poziție contrară între poziția guvernului italian, care nu mai prestează aceste servicii, și uh, finanțarea comunitară. Domnule raportor general, dacă mai aveți întrebări, vă rog să le puneți acum, pentru că timpul ne presează. Am înțeles. Este un dosar foarte complex. O să adresez și celelalte întrebări pe care le-am pregătit. Sau putem să amânăm uh, raportul, spune. Uh, da, oricum uh, propunerea mea era să amânăm votul, dar, pentru că avem nevoie de mai multe informații. Avem timp până la reuniunea următoare să obținem informațiile de care aveți nevoie. Așadar, suntem gata să votăm pe 1 și 7 și uh, amânăm pe 5 și 8 votul. Da, dar întrebările pe care uh, am să le pun când le vom uh, discuta, să le pun, o voi primi întrebări în scris. Este important să avem o modalitate de comunicare cu comisia, între noi, comisie și comisia libe. Putem să, dacă putem să facem acest lucru în scris, atunci cu atât mai bine. Iată, deci, soluția. Supun la bot uh, transferurile numărul, numărul 1 și 7. Este vot electronic. Uh, este vorba de un vot electronic. Aveți o întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. La prima propunere în legătură cu uh, acordul de pescuit UE Maroc, Vreau să se clarifice că noi considerăm că este încă un acord ilicit care contravine deciziilor Curții Europene de Justiție în chestiunea în care Sahara nu este responsabilitate teritorială a Marocului, eu voi vota împotriva acestei propuneri. Bun, se va consemna declarația dumneavoastră în legătură cu transferul numărul 1. Se deschide votul. Tout le monde a voté. A votat toată lumea. S-a închis votul. 10 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Dumneavoastră sunteți 4, deci 11 voturi pentru. În legătură cu transferul numărul 7, s-a deschis votul. S-a închis votul, 12 voturi pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. 13 voturi pentru cu domnul Manca. Are cuvântul acum domnul Rubic în legătură cu celelalte secțiuni. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici trei uh, cereri uh, de transfer în trei domenii, Parlament, uh, COR și Curtea de Conturi. O să mă refer în primul rând la Parlament. Este vorba de transferul C1 pe care l-am discutat deja, este vorba de linia bugetară 1400 care ar trebui să crească cu 4,2 milioane de euro. Este vorba de cei 51 de agenți uh, contractuali Contractul lor de muncă expiră în data de 31 iulie și administrația își dorește ca acești, acești 51 de agenți contractuali să își continuă activitatea în DG DG.com. Parlamentul dore, își dorește prelungirea contractelor uh, acestor 51 de agenți contract, contractuali până la sfârșitul anului 2019. Uh, în ceea ce privește acest proiect de transfer, oui, uh, président. Da, domnule președinte. O chestiune care ține de origine. Originea creditelor transferate. Suntem de acord să spunem că securitatea clădirilor și securitatea în general este una dintre prioritățile cărora le-am consacrat uh, mijloacele necesare și constat că aici eliminăm 3.700.000 uh, de euro care inițial erau consacrate securității generale a uh, clădirilor pentru a le realoca uh, prelungirii unor contracte pentru anumiți agenți. De asemenea, în ceea ce privește și întrebarea mea anterioară în legătură cu, acest, cu rezultatele concrete, nu știu dacă există vreun motiv pentru a prelungi aceste contracte. Eu cred că securitatea clădirilor și securitatea cibernetică uh, sunt foarte importante și nu cred că trebuie să uh, scădem această sumă de 3,7 milioane de euro de la bugetul alocat securității clădirilor și are cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul pentru a reitera o întrebare anterioară, pentru că tot nu mi este clar. Uh, fondurile, partea bugetară, eu văd necesitatea menținerii acestor 51 de posturi pentru că am văzut efectele directe ale muncii lor, însă problema în acest caz uh, este uh, din nou bugetară. Cum se justifică 3,3 milioane de euro pentru 5 uh, luni pentru 51 de persoane? În al doilea rând, dacă îmi puteți răspunde foarte bine, dacă nu, să, cât mai curând, însă vorb, cum vorbim de ceva care are legătură cu bugetul 2020 și ar fi absurd să luăm o decizie uh, asupra acestor 5 luni fără să ținem cont de ceea ce se va face în 2020, mi se pare rezonabil să amânăm acest vot până săptămâna viitoare când vom ști rezultatul uh, negocierii cu biroul. Însă dacă îmi puteți spune cum se justifică 3,3 milioane pentru 5 luni, pentru 51 de persoane, v-aș fi recunoscătoare. Merci. Vă mulțumesc. Voi îl voi întreba acum pe domnul Bas dacă această reducere afectează securitatea clădirilor. În ceea ce privește securitatea, pentru că cealaltă întrebare în legătură cu alocarea sumelor, Uh, nu îmi aparține. În ceea ce privește securitatea, este vorba de par, paza clădirii Con, Conrad Adenauer din Luxemburg, din Luxemburg clădirea nu va fi ocupată uh, până la sfârșitul anului 2019, deci mai degrabă la începutul anului 2020. Deci nu există necesitatea de a păzi uh, această clădire, dat fiindcă va fi neocupată. În ceea ce privește defalcarea bugetului pentru Direcția Generală de Comunicare, uh, colegii doamna Rute vă stă la dispoziție dacă doriți să-i adresați această întrebare. Mulțumesc. doamne, aveți cuvântul? De falcarea acestor sume. Vă mulțumesc, domnule președinte. Revenim la sume. Într-adevăr, am solicitat 4 milioane în 2018. Recrutarea a demarat după adoptarea transferurilor, deci între martie și iulie am recrutat acești 51 de agenți și ei au început să lucreze uh, cu date diferite. Vrem să prelungim aceste 51 de contracte, însă nu doar aceste 51 de contracte. Contractul este până la sfârșitul lunii iulie, deci uh, le prelungim uh, din august până în decembrie, 5 luni și am dorit de asemenea să prelungim câteva Uh, consolidări structurale. De exemplu, profiluri foarte specializate pe care nu le avem în uh, staff. De exemplu, uh, crearea unei unități pentru concepere și design în DigiCom, pentru că am decis să nu apelăm la o agenție externă pentru pregătirea campaniei Mergeți la vot, am făcut acest lucru intern, deci a trebuit să înființăm o unitate dedicată exclusiv uh, producerii materialelor pe care le produceau agenții în trecut și în acest scop am avut nevoie de designer grafici, copywriter. Acești, aceste persoane nu erau, nu aveam în angajații noștri. Deci uh, aceste 3,3 milioane pentru Digicom acoperă pe cei 51 de agenți contractuali și câțiva dintre uh, personalul uh, recrutat suplimentar. Și acest lucru este explicat în informațiile solicitate pentru transfer la pagina 2. Uh, domnule Rubic, ce doriți să răspundeți? Ja, recht herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că Parlamentul European se preocupă mai mult de activitatea de comunicare de care uh, care revine unor profesioniști în acest domeniu, ținând seama că mâine are loc și concilia, concilierea, cred că este bine să discutăm care este calea de urmat. Și aș dori să știu care va fi situația pentru anul 2020, dacă există propuneri concrete din partea Parlamentului European în legătură cu acest punct. Raporteur, uh, Manca, nous a dit... Domnul raportor, domnul Manca, ne-a spus că propune să păstreze aceste 51 de posturi în bugetul pe 2020.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 prelungim aceste posturi și într-adevăr acest lucru este explicat, aceste persoane își aduc un, o contribuție foarte importantă și ar trebui să le dăm posibilitatea să o facă, constituie o plus valoare și trebuie să adoptăm această decizie și să ne gândim dacă uh, îi menținem pe 51 sau nu. Uh, Digicom ne-a spus foarte clar că are nevoie de aceste persoane și eu susțin această solicitare și pentru 2020. Domnule raportor, ce facem? Votăm acum sau amânăm? Comisiune. M-ar interesa care este și părerea administrației față de situația pe anul 2020. Consideră administrația că, um, adică sunt deja prevăzute cele 51 de posturi în organigrama pe anul 2020? Ce Doamne, foarte pe scurt, dacă se poate. Nu uh, am contabilizat aceste posturi în organigramă, am uh, recrutat aceste persoane ca agenți contractuali și îi vom vedea în continuare ca agenți contractuali, deci nu se schimbă organigrama pentru viitor. Da, dar va veni un moment în care prelungirea contractului uh, creează obligații în cazul rezilierii contractului. Bun, votăm acum sau săptămâna viitoare? Aș propune să trecem de conciliere mâine, în primul rând, și să revenim cu votul în uh, următoarea ședință. Uh, deci votăm luni seara. Pe celelalte solicitări de transfer, domnule raportor, uh, presupun că ar trebui să fie mai ușor. Da, cred că aici vom putea merge foarte, în, foarte repede înainte la transferul C2. Este vorba de 64.000 de, de euro pentru serviciile de livrare de colete. Am schimbat uh, agent, operatorul economic și vă propun să fim de acord cu acest uh, transfer. Micro, please. de regiuni. Comitetul regiunilor. Și în cazul uh, Comitetului Regiunilor este vorba de modificarea a organigramei, doi asistenți uh, permanenți de postul de nivelul 4 și ar trebui să fie uh, transformat, uh, deci cât, câteva posturi care ar trebui să fie transformate de la un uh, grad la altul și sunt de acord pentru că este pur și simplu vorba de o transformare. la Și trei ceruri de transfer la Curtea Conturilor. În ceea ce privește cele trei linii de la Curtea de, de Conturi, VAB 01 2019, 250, o linie bugetară care ar trebui să fie sporită cu 250.000 de euro, pentru a putea în, în, întreține sistemele IT. A doua linie este uh, dedicată încălzirii și serviciilor uh, electrice și uh, a treia cerere este vorba de transformarea unor uh, niveluri de la grade, de la AST, uh, AD, de la 4 la 5 în domeniul traducerii uh, și sunt de acord cu aceste propuneri. C'est tout Bien. Sur les cinq demandes de virement. Privind cele cinci solicitări de transfer uh, pe care le-a prezentat domnul raportor, uh, există întrebări. Dacă nu, și dacă nu sunt nici obiecții, atunci se consideră adoptate. Nu sunt obiecții. Bun, se adoptă atunci. Are cuvântul doamna Monica Holmeier acum. privind uh, clădirile Agenției de Medicamente. Ah, c'est Monsieur Depré. Ah, doamna Holmeier nu este prezentă și o înlocuiește domnul Depré. Incredibil, dar adevărat, domnule președinte. E vorba, deci, de mm, un dosar pe care l-am uh, abordat și la ultima noastră ședință. Agenția Europeană de Medicamente. Cei care cunoașteți dosarul știți de ce este vorba. Agenția aceasta are sediul la Londra. A survenit între timp Brexitul. Deci, agenția nu mai are nevoie de clădirile pe care le-a închiriat. Din păcate, însă, nu avea o clauză de reziliere a contractului. Și acum trebuie să sufere, să suporte costuri dacă nu cumva găsește uh, un noi chiriaș. Proprietarul uh, nu crede că va fi onorată această chirie tot timpul, deci cere garanții suplimentare. O să vă citesc acum ce mi-a comunicat doamna Holmeier, se cere autorității bugetare să aprobe o acțiune imobiliară cu un impact bugetar de până la 67 de milioane de euro. 38,7% trebuie să fie finanțare, finanțate, iar uh, restul de 28 uh, au fost uh, garantate prin tehnice bugetare acceptate. Deci trebuie să ne dăm uh, acordul acum privind un uh, acord privind suma de până la 67 de milioane și uh, aceste 38,7 milioane. Rapo- doamna raportor vrea să se asigure că Comisia face tot uh, ce, face tot ce stă în putință pentru a sprijini agenția în conflictul cu proprietarul și trebuie să se ofere garanții necesare proprietarului prin intermediul uh, unei eh, scrisori eh, de asigurare pentru a se oferi garanțiile proprietarului eh, în termenii conveniți. Se consideră că comisia trebuie să participe la negocierile între agenție și proprietar, fiindcă astfel se consolidează poziția Uniunii în negocieri și se consideră că viitoarele costuri ale acestei agenții care ar rezulta din faptul că nu plătesc uh, viitorii chiriași trebuie să fie acoperiți de, să acoperite de bugetul Uniunii Europene și doamna raportor consideră că trebuie să se facă eforturi pentru a prevedea în următorul CFM sumele necesare pentru a acoperi costurile suplimentare pe care le-ar surveni agenția, dar fiindcă trebuie să-și onoreze contractul de închiriere pentru clădirile din Londra. Și se fac și niște recomandări pe care o să vi le citesc. Se recomandă să se adopte contractul și implicațiile financiare care urmează. Este vorba despre 38,7 milioane de euro și să se înregistreze următoarele puncte în procesul verbal. Comisia ar trebui să sprijine activ Agenția de Medicamente în negocierile sale cu uh, grupul Canary Wharf și trebuie să discute cu guvernul britanic. Comisia trebuie să facă toate eforturile pentru a oferi garanțiile necesare proprietarilor. Vă reamintesc că este vorba despre această scrisoare de asigurare pentru a pentru ca Agenția de Medicamente să poată să încheie contractul uh, propus și reamintește, doamna raportor, că iată o veste bună. Parlamentul și-a exprimat rezerve importante în 2011 în ceea ce privește semnarea unui contract de închiriere fără clauză de reziliere. Și doamna raportor uh, amintește că sediul uh, Agenției Medicamente a fost uh, rezultatul unei decizii a statelor membre, deci trebuie să se ofere resursele necesare pentru uh, a acoperi costurile care rezultă din această decizie. Iată, acum, domnule președinte, cred că trebuie să dăm cuvântul uh, Agenției de Medicamente pentru a confirma, a infirma sau a oferi elemente suplimentare informațiilor pe care vi le-am oferit eu și după aceea Comisia Europene pentru a vedea, pentru a vedea ce va face, cum va reacționa la solicitările pe care le-a făcut doamna raportor. Mulțumesc. Cine reprezintă Agenția de Medicamente? Vă la parole. Yes, hello. Nerima Tăsticuna. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea făcută. În această etapă aș dori să vă spun că dat fiind că acum uh, avem posibilitatea de a subînchiria clădirile, considerăm că această tranzacție a fi în beneficiul agenției și uh, ne-ar ajuta să uh, apărăm fondurile europene și am solicitat Parlamentului European să fie de acord cu această propunere și cu alocarea fondurilor despre care s-a, la, la care s-a făcut referire în acest dosar. Și dacă aveți întrebări, bineînțeles, vă stăm la dispoziție. Deci nu aveți observații anume de făcut în ceea ce privește prezentarea făcută de domnul Depre în fața comisiei? Ça vous paraît judicieux et conforme au... Se pare că totul este corect uh, și corespunde așteptărilor agenției dumneavoastră? Da, bun. Ce, ce părere are DG Bugete? Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului Dupre pentru pentru că a rezumat poziția domnului raportor. În primul rând, vă asigur că Comisia face tot ce este în putință pentru a ajuta agenția în cadrul acestor negocieri în ceea ce privește bugetul, uh, cred că e limpede că impactul acestei sume de 67 de milioane de euro se va face simțit direct sau indirect asupra bugetului Uniunii Europene. Nimeni nu propune să se schimbe uh, structura de finanțare a agenției, deci acești bani vor fi luați din bugetul european. E clar că acest lucru pentru 2019 se, face, se poate face din uh, bugetul uh, existent și în subvenții existente pentru agenție, dar pentru 2020 e clar că în proiectul de buget Comisia va trebui să propună o subvenție mult mai mare decât, uh, decât anterior sau decât am fi propus altfel și asta va fi impactul acestor sume ce trebuie plătite. Un alt element important la care a făcut referire domnul Depre este vorba de scrisoarea, este scrisoarea de asigurare și vă confirm că domnul comisar Oettinger dorește să trimită această scrisoare de asigurare proprietarului, care această scrisoare va confirma faptul că comisia sprijină agenția și că Uniunea Europeană va oferi uh, fondurile necesare agenția, agenției pentru a-și uh, îndeplini obligațiile contractuale și mandatul său, inclusiv obligațiile contractuale care țin de contract de subînchiriere. Și sperăm că această scrisoare de asigurare trimisă proprietarului, proprietarilor va ajuta agenția să încheie negocierile cu, cu în legătură cu, cu contractele sub închiriere. Da, mulțumesc, domnule Dupre. Vedeți că recomandările pe care le-ați făcut dumneavoastră în numele domnului Holmeier se bucură de aprobare. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, iau notă de angajamentul la de comisie în ceea ce privește uh, scrisoarea de asigurare, dar vreau să precizez lucrurile în ceea ce privește sumele. Și vreau să adresez aici o întrebare comisia. Ați vorbit despre 67 de milioane. Greșesc eu când spun că 28,2 milioane au fost deja finanțate. Deci mai rămân 38,7 milioane. Da, domnule Dupre, aveți dreptate. Prima parte a fost finanțată în 2018 și, urm- și următoarea rămâne pentru 2020. Mai am o întrebare. Fiindcă în astfel de contracte există clauze de indexare a chiriei. Nu riscăm să, ne, să avem o surpriză neplăcută la un moment dat? Să zicem un proprietar uh, când se indexează chiria, nu știu care sunt clauzele contractului, dar nu riscăm ca până la perioada, până la finalul contractului să avem o surpriză neplăcută pentru că proprietarul zice, proprietarul declară că a crescut chiria prin, acest, prin această indexare a chirilor și nu există posibilitatea de a se indexa și chiria. Deci dacă Uh, cel care a subînchiriat clădirile nu poate să plătească chiria, ce înseamnă că atunci uh, trebuie să, plătească, să se plătească de la bugetul Uniunii Europene până se găsește un nou sublocatar. Și asta se va spune în scrisoarea de asigurare. Deci suntem la mila uh, destinului, într-un fel, și s-ar putea să apară greutăți, să nu ne închipând că lucrurile stau altfel. Deci e vorba de un angajament de mai mult de 67 de milioane fiindcă dacă mâine, poi mine, mă rog, exagerez puțin, dacă sublocatarul, să zicem, uh, ar fi nepăsuit de soartă și atunci până când vom găsi una, o, un alt sublocatar, va trebui să dăm noi bani din buzunar. Agenția de Medicamente. În ceea ce privește aceste indexări, vreau să vă spun că expunerea la bugetul european este de 67 de milioane pentru acoperirea acestui proiect și contractul agenției și, pentru, și de subînchiriere, contractul de, sub, de subînchiriere va face obiectul unei revizuiri a chiriei din 5 în 5 ani în funcție de condițiile de pieței, dar aici, dat fiind că sublocatarul plătește chiria. Uh, noi uh, nu plătim uh, indexările chiriei. Le plătește sublocatarul. Deci nu cred că vor mai, nu vor mai fi plăți suplimentare pentru agenție uh, până la sfârșitul contractului care durează până în 2039 și ca în orice tranzacție, bineînțeles, există riscuri, riscul de uh, neplată pentru orice entitate, bineînțeles, acest risc există, sperăm să nu se întâmple acest lucru și în acest caz agenția la negocierea uh, primit o garanție din partea companiei părinte, filiale părinte și care prot care uh, oferă o garanție pentru aceste plăți pe prea de, de pe anumită perioadă. Deci dacă, dacă nu poate plăti această companie care i s-a subînchiriat, uh, i s-a subînchiriat clădirile, atunci filiala uh, mamă va plăti. Deci agenția de medicamente, întreabă domnul președinte. Um, in case of subtenants, nu, în cazul în care nu poate plăti sublocatarul, filiala mamă intervine și garantează plata chiriei. Și, deci, se garantează o anumită perioadă în care noi nu trebuie să plătim chirie până când căutăm un, un nou chiriaș și termenii acestei garanții sunt descriși în, în contract. Care este această altă agenție? the way, the way, so the, the subtenant, so there is a, a parent company which is... Deci există o filială mamă, o companie americană, companie mamă care care garantează uh, chiria pentru uh, acest sublocatar, uh, o entitate în scopuri speciale care uh, preia acest contract de subînchiriere. Intervenție fără microfon. Bon. Et si vous avez compris, c'est parfait. Si tout ça vous paraît clair. Bun, dacă ați înțeles. Felicit. Ah. Atunci vă felicit. Domnule președinte, eu îi țin pur și simplu, sunt locțiitor doamnei Holmeier și ea dorește ca autoritatea bugetară să aprobe această sumă de 67 de milioane, din care 28,2 au fost uh, plătite și se solicite ca comisia să dea asigurări, să trimite această scrisoare de asigurare, consideră că se, și asta să se, să se scrie în procesul de verbal, consideră că Comisia trebuie să participe la negocieri între agenție și proprietar pentru a consolida poziția Uniunii Europene și uh, și că costurile viitoare care ar rezulta de pe urma neplății din partea sublocatarilor sau a celor care garantează plata pentru sublocatar trebuie să fie acoperite de la bugetul Uniunii Europene. Deci iată ce cer eu Comisiei în numele doamnei Holmeier. Donc, je vais consulter. Bun. Hai să votăm electronic, să deschide votul. Scrutin e clos. Se închide votul. Zece voturi pentru, 11. Vă mulțumește, doamna Holmeier. Comisia noastră mulțumește doamne Holmeier și purtătorului său de cuvânt. Și acum o să Trebuia să o ascultăm pe doamna Holmeier privind proiectul cu privire, proiectele cu privire la clădirile pe care nu le mai folosim, dar acest punct va rămâne pentru săptămâna viitoare. Și la diverse, domnul Fernandes are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, o să vorbesc portugheză. Eh, joia trecută, eh, un ciclon a afectat Mozambic, Zimbabwe și Malau. În, Boz- în Mozambic, eh, orașul, în orașul Beira, 90, orașul Beira a fost distrus în proporție de 90%. Situația este groaznică și Crucea Roșie este acolo. Situația este dezastroasă. În Mozambic, avem peste 1000 de morți și 100.000 de mii de persoane sunt în pericol. Știu că Comisia Europeană este foarte atentă, dar e vorba de un caz de urgență și este important uh, să punem la dispoziție toate mijloacele posibile și uh, v-am să transmit acest mesaj uh, președintele Comisiei Europene, domnul Juncker sau domnul comisar Christos Tinialides. Da, o să transmit mesajul dumneavoastră. Uh, și bine să mă alătur dumneavoastră. Oui, mais on a personne pour le présenter, à moins que... Monsieur Depré. Monsieur Depré, vous... avez... Domnule Depré, ați primit mandat și pentru a prezenta punctul 11. Alors, euh, j'essaie de retrouver le document. Să caut uh, documentul. Uh, c'est une, uh, c'est une communication. E vorba despre o comunicare a comisiei care ne transmite următoarele informații. Între 2019, deci anul curent, și 2025, um, închirierea unui spațiu de 160.000 de metri pătrați închiriați la Bruxelles, va, contractul de închiriere va expira, deci 160.000 de metri pătrați în această, în această perioadă, dar contractul va expira și vreau să mi se explice în ceea ce privește perioada 2020-2024. S-au fost lansate cele de ofertă pe piața imobiliară pentru că se ă, caută suprafețe între 80.000 de metri pătrați și 150.000 de metri pătrați pentru că vor fi eliberați 160.000 de uh, metri pătrați între 2019-2025 și pentru perioada 2020-2024 se lansează cerere de ofertă pentru închirierea uh, unei suprafețe de între 80.000 de metri pătrați și 150.000 de metri pătrați. Poate ne poate spune Comisia de unde vine această diferență destul de mare. Est-ce que la Commission peut répondre à Comisia poate să răspundă la această întrebare? Sau dat fiind uh, faptul că destul de târziu, poate lăsăm asta pentru ședința următoare. Căutam pe, cu disperarea pe colegii de la infrastructură, nu-i găsesc, astfel că vă răspundem în scris. Bun, atunci poate vom trece acest punct pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare, dacă fiindcă nu mai dorește nimeni să ia cuvânt, următoarea reuniune va avea loc pe 25 martie, peste o săptămână, la ora 8 la Strasburg și un, pe 1-2 aprilie la Bruxelles. Ședința se declară închisă.